Procesul verbal al acestei reuniuni este adoptat. Ich freue mich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, stimați deputați, vreau să-i salutăm pe membrii din adunarea generală a Republicii Tunisia. Bine ați venit la tribuna vizitatorilor, doamnelor și domnilor. Bine ați venit, doamnelor și domnilor, din uh, adunarea constituantă a Tunisiei. Bine ați venit la Parlamentul European. Sunteți reprezentanții unui, uh, unei speranțe pentru țara dumneavoastră și pentru Europa în general. Bine ați venit la Parlamentul European. Ich begrüße eine Delegation der Europaschule aus Salut și o delegație de la Școala Europeană de la Uclă. Sunt elevi care participă la un proces, la un